Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă rog să vă ocupați locurile. Vom începe peste câteva secunde. Ședința Congresului nostru Agora. Pentru cetățenii Uniunii Europene. Este a treia întâlnire de acest tip. Grație domnului Onesta a fost inițiate aceste întâlniri, a fost uh, membru al Parlamentului European, o idee excelentă. Prima astfel de întâlnire a fost una generală în legătură cu Tratatul de la Lisabona și alte aspecte generale legate de Uniunea Europeană. Acum ajungem la un aspect foarte important pentru toți cetățenii. Pentru că sărăcia, șomajul, sunt o amenințare, nu doar o provocare pentru fiecare cetățean din Uniunea Europeană. Deci, aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc foarte mult celor doi vicepreședinți, doamna Isabel Durand și Libor care se află alături de mine pentru faptul că a organizat această agora și pentru faptul că ne-au reunit a treia oară în istoria Uniunii Europene. Și suntem siguri că în fiecare an trebuie să organizăm o astfel de întâlnire a cetățenilor, pentru că dumneavoastră îi reprezentați pe cetățeni în modul cel mai direct. prin alegeri libere vă alegeți reprezentanții, reprezentanții în Parlamentul European, în Parlamentele Naționale, dar dumneavoastră, ONG-urile, organizațiile cetățenilor, vă aflați cel mai aproape de cetățeni. Întotdeauna, fie în comunitățile locale fie, și în general în întreaga Uniune Europeană. De aceea, prezența dumneavoastră aici este atât de importantă. Doresc să urez bun venit de asemenea domnule comisar Andor. Îi mulțumesc pentru prezență. Din câte am înțeles, Comisia Europeană ține la astfel de inițiative și anul trecut a fost anul de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale și putem să spunem că întâlnirea de astăzi uh, reprezintă um, un fel de încununare a acestui an european și urez bun venit doamnei președinte Preso și domnului președinte Mirson, uh, Nilsson din partea Comitetului Economic și Social. de asemenea instituții foarte importante din punctul de vedere a cetățenilor care reprezintă pe cetățeni în mod direct aici la Bruxelles. Parlamentul European avem posibilitatea de a comunica în 23 de limbi. Este singurul loc din lume unde se poate comunica în 23 de limbi oricând. Avem interpretare la dispoziție. Puteți să vă vorbiți propria limbă maternă. Și eu pot să vorbesc limba mea maternă, așa că acum voi trece la limba mea maternă. Drodzy goście, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai organizațiilor cetățenilor, stimați invitați, ne întâlnim pentru a treia oară aici și această întâlnire reprezintă un instrument foarte important în dialogul dintre cetățenii Uniunii și Parlament, între cetățenii europeni uh, și Comitetul Economic și Social, al, căror reprezentanți află printre noi. Însuși numele uh, întâlnirilor noastre, Agora, este foarte important pentru că revenim la rădăcinile democrației europene cu acest nume. Aici știm că democrația este imposibilă fără implicarea cetățenilor. Agora este un loc în care societatea poate să-și exprime problemele, criticile și așa mai departe. De aceea este atât de important pentru noi toți să ne putem întâlni aici. Uniunea Europeană are vecini. Țări vecine în care perturbările sociale arată probleme ă, structurale. Mă gândesc la Tunisia sau la Belarus. Acum 20 și ceva de ani, aceleași probleme existau și în Balcani și grație propunerilor Uniunii Europene de a oferi posibilitatea țărilor din Balcani să devină membre ale sale acum în această regiune domină pacea. Ieri am avut o întâlnire importantă cu uh, președintele Parlamentului din Serbia și Serbia acum are, uh, joacă un rol foarte important de moderator în regiune. Aceasta este o schimbare fundamentală și Trebuie să fim mândri de felul în care proiectul european a evoluat, pentru că acesta are un impact pozitiv asupra uh, vieții țărilor din vecinătatea imediată a Uniunii Europene. În cadrul inițiativei Agora au avut, de, au avut deja loc două întâlniri. Am vorbit uh, cu ocazia acestora despre schimbările climatice, de exemplu. Astăzi vom discuta despre criză și uh, despre sărăcie. Criza economică influențează viețile multor cetățeni europeni. Nu ne, nu ne îmbogățim, devenim mai săraci și grație dumneavoastră putem găsi modalități de a lupta împotriva sărăciei, pentru că cetățenii noștri au dreptul să ne ceară ajutorul. De aceea căutăm modalități pentru a evita astfel de crize pe viitor pentru a ajuta pe cetățeni astăzi. De aceea trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu cetățenii. Folosesc termenul solidaritate pentru că um, eu uh, mi-am început activitatea politică în sindicatul Solidaritatea um, din Polonia în 1980. 10 milioane de cetățeni polonezi în timpul comunismului s-au uh, au făcut parte din acest sindicat și mișcarea noastră a fost uh, una scurtă, dar foarte intensă, de câteva săptămâni. Nu știam care va fi rezultatul, riscam uh, să fim victimele legii marțiale. Dar am avut curajul de, iniția, de a iniția o mișcare a cetățenilor pentru a apăra drepturile noastre. Am luptat atunci și pentru libertatea țării noastre și pentru libertate în întreaga Europa Centrală și de Est, de altfel. De aceea știu cât este de important să acționăm în calitate de cetățeni. De aceea am creat o fundație pro publico bono și o, un institut pentru uh, aspecte legate de cetățenie și în fiecare an organizăm un concurs și oferim premii pentru cele mai bune inițiative ale cetățenilor. Aș dori să vă amintesc faptul că este 66 aniversare a eliberării um, prizonierilor uh, din uh, la Auschwitz din lagărul de la Auschwitz și avem uh, printre noi membri ai uh, uh forumului uh, de libertatea cetățenilor care fac parte din inițiativa Agora. De aceea această inițiativă este atât de importantă pentru că reunește atât de multe inițiative ale cetățenilor. Acum un an am creat un forum pentru libertatea europenilor. Acum aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect. Încă o dată adresez mulțumiri vicepreședinților Durand și Rocek și tuturor celor care au contribuit pentru ca noi să fim cu toții reuniți astăzi aici. Și o ultimă observație. Trecem prin momente de criză și numărul săracilor crește în momente de criză. mai mulți săraci înseamnă că avem mai multe probleme sociale și, ca rezultat, mai multe conflicte între popoare. Trebuie să ne aducem aminte de o altă criză, criza din anii 1928-1931. Atunci rata șomajului a crescut enorm, sărăcia de asemenea, și știm cum s-a terminat. Trebuie să ne aducem aminte de trecut și să alegem de această dată o altă cale. De aceea ne aflăm astăzi aici. De aceea am creat această inițiativă Agora. Vă urez mult succes lucrărilor dumneavoastră de la această întâlnire. Mulțumim, domnule președinte, pentru discursul dumneavoastră de deschidere. Aș dori să-i dau acum cuvântul domnului Laszlo Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, incluziune socială. Așadar, se ocupă de uh, probleme ce țin de sărăcie, eliminarea sărăciei. Dați-mi voie să menționez faptul că domnul comisar uh, Uh, va trebui să plece după ce își va ține discursul. Nu este nepoliticos, dar după cum știți, uh, comisarii sunt foarte ocupați, uh, au foarte multe întâlniri într-o singură zi și, drept urmare, comisarul va trebui să se întoarcă la activitatea sa după ce își va ține discursul. Mulțumesc! Este o mare plăcere pentru mine să particip la această agoră a cetățenilor organizat de Parlament împreună cu Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Sunt onorat să pot participa la această reuniune. După cum spunea președintele Buzek în uh, introducerea sa, această agoră are loc la câteva săptămâni după închiderea, încheierea anului pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Este o bună oportunitate de a reflecta asupra modului în care putem, în mod durabil, să ieșim din criză. Sprijinim sprijinirea activităților societății civile a fost o activitate cheie pentru a combate sărăcia și excluziunea socială în Uniunea Europeană. Și cred că anul 2010 a constituit un pas înainte în acest sens, pentru că a reunit o serie întreagă de actori diferiți. Parlamentul European a fost unul dintre acești actori și eu sper că acest eveniment de astăzi va fi o nouă posibilitate de a consolida cooperarea. Doamnelor și domnilor, începem să vedem semne că economia încet își revine în urma unei crize devastatoare. Însă, ă, consecințele acestei crize sunt în continuare simțite de către cetățenii europeni. Statisticile sunt foarte ă, grăitoare în acest ă, sens. Există uh, cu 5 milioane de șomeri în plus față de înainte de criză și multe gospodării au avut au vecinuri, uh, venituri uh, reduse. Tinerii nu-și mai găsesc uh, locuri de muncă, drept urmare crescând șansele excluziunii pe termen lung. 80 de mii de persoane în Europa trăiesc la limita sărăciei sistemele de protecție socială, de exemplu, sănătatea, um, educația, uh, au, sunt uh, reglementate la nivel uh, național, însă 74% din cetățenii europeni cred și sunt convinși că Uniunea Europeană poate juca un rol important în acest sens. În strategia noastră pe 10 ani pentru uh, progres în Europa, strategia Europa 2020, ei bine, uh, uh, Uniunea Europeană a propus pentru prima dată un obiectiv de combatere a sărăciei uh, până în 2020, și anume uh, cel puțin 20 de milioane de cetățeni. Pentru a atinge acest obiectiv, statele membre trebuie să stabilească propriile obiective naționale care să reflecte situațiile din statele membre respective pentru a sprijini eforturile și progresele în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a adoptat în decembrie anului trecut Platforma Europeană împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Este vorba de un angajament comun al statelor membre, al instituțiilor europene și al tuturor, tuturor actorilor implicați. Este vorba de uh, sporirea cooperării în uh, acest sens și um, se fac propuneri pentru îmbunătățiri care ne-ar putea ajuta să, uh, să utilizăm resursele acolo unde ar putea ele avea cel mai mare impact. Ce propunem? În primul rând, platforma propune uh, acțiuni pe întreg spectrul politic, dincolo de politicile clasice de incluziune socială. În primul rând, sprijinirea uh, acti- uh, incluziunii active a celor care uh, nu au loc de muncă, apoi uh, combaterea sărăciei în rândul copiilor, uh, eficientizarea serviciilor sociale și serviciilor de, pro- de protecție sociale și găsirea de răspunsuri pentru noi uh, nevoi, integrarea minorităților și grupurilor etnice, inclusiv romii, iar apoi aspecte cum ar fi sărăcia, precaritatea energetică, de exemplu. Apoi, în politicile sociale, vom dori, vom urmări inovații pentru a uh, îmbunătăți politicile sociale. Comisia va sprijini statele membre în testarea și evaluării unor noi uh, politici. În al treilea rând, se fac propuneri pentru a Uh, îmbunătăți absorpția fondurilor europene în ceea ce privește politicile sociale. De exemplu, Fondul Social European ar urma să fie adaptat la noul cadru Europa 2020 pentru a putea fi implementat la maxim în combaterea sărăciei. Iar apoi, platforma lărgește participarea actorilor. În plus, ar sprijini rolul economiei sociale – sunt convins că platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale ne va ajuta să găsim soluții, soluții pe termen lung și eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a combate uh, sărăcia. După cum am menționat, romii sunt un uh, punct cheie în acest sens. Și platforma se referă la uh, rom, pentru care sunt cea mai mare minoritate din Europa, dar și unul dintre grupurile cele mai excluse din Europa. În întreaga Europa, Europa, romii se uh, suferă de pe urma unei uh, unor lipsuri materiale, unei lipse de educație, a unor prejudecăți și uh, discriminări uh, uh, extinse. Problemele cu care se confruntă sunt complexe și legate între ele și solicită o abordare holistică pentru a se uh, putea dărâma toate barierele în calea participărilor la viața economică și socială. Comisia a stabilit, un, a creat un grup uh, special pentru uh, a evolua Uh, evalua um, utilizarea fondurilor pentru incluziunea uh, romilor. Se va continua această muncă în 2011 uh, și se va prezenta un cadru european pentru strategii naționale de incluziune a romilor se va evalua, utiliza, se, vor evalua, se va evalua utilizarea fondurilor europene și se vor face propuneri pentru utilizarea mai eficientă și mai eficace a fondurilor în acest sens. În plus, cadrul european va încerca să asigure o monitorizare mai eficientă a eforturilor europene și naționale în ceea ce privește incluziunea romilor. Doamnelor și domnilor, progresul real pentru a reduce sărăcia se poate face numai, se poate atinge numai cu implicarea tuturor uh, actorilor, fie ei la nivel european, național sau local. Comisia va coopera cu tot, toți actorii implicați pentru a combate sărăcia și pentru a uh, crea o convenție anuală în acest sens pentru a implica toți actorii. Această convenție va avea loc în uh, octombrie Uh, și va uh, trece în revistă eforturile depuse, va evalua rezultatele obținute și va uh, propune acțiuni viitoare. Combaterea sărăciei trebuie să facă parte din strategia noastră pe termen lung de ieșire din criză, dar și din strategia generală economică pe termen lung. Aștept cu nerăbdare Uh, părerea și implicarea tuturor uh, celor, implica, um, celor afectați pentru a putea uh, combate sărăcia. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum facem o pauză foarte scurtă și vreau să invit corul au clair de la rue să vină aici în față. Corul vine de la Nantes, orașul Nantes din Franța. A fost înființat acum patru ani la Nantes, în Franța, și este bazat pe Uh, comunitatea de interese a unor oameni care doresc să-și uite problemele uh, prin muzică și cântec. Deci este vorba de muzică și solidaritate. Mulțumesc foarte mult. Corul va rămâne împreună cu noi și va cânta și la cina oferită de Comitetul Economic și Social și mâine, de asemenea, la ședința de închidere. Vreau să vă spun că urmează să vorbească domnul Peter Göltöș, următorul vorbitor, deci reprezentantul permanent al Ungariei la UE. El va vorbi în numele președinției maghiare a Consiliului Uniunii Europene, pentru că știți foarte bine că pe următoarele șase luni, adică din ianuarie până în, ianuar, până în iunie, Ungaria deci va prezida Consiliul Uniunii Europene. Mulțumesc Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, onorabili membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. După acest moment muzical, este greu să ne întoarcem la chestiuni politice instituționale destul de aride și este clar că atunci când vorbim despre lupta împotriva sărăciei și strategia UE în acest sens, Uh, în primul rând ne gândim la consecințele crizei care sunt atât de dramatice. Și acest concept de politică este unul cu mai multe variabile. Însă motorul pe care noi îl vedem în cadrul președinției uh, ungare uh, este tocmai această voință de a lupta împotriva sărăciei și noi ne dorim un dialog interinstituțional, dar și între instituții și societatea civilă, pentru că această luptă, această bătălie să fie încununată de succes în perspectiva strategiei UE 2020. Vreau să vă dau asigurări că președinția maghiară este extrem de deschisă la dialog, dialog cu dumneavoastră și punctul de plecare este tocmai încercarea de a găsi o înțelegere comună a ce ne dorim în această strategie europeană și cum să arate Europa în următorii ani. Deci care este acest punct de plecare? Este înțelegerea faptului că ne găsim în toiul unei crize enorme și a, a trebuit mult timp ca să ne dăm seama de acest lucru, o criză care nu se poate compara cu cele petrecute înainte. Și apoi, ca să ieșim din această criză, avem nevoie de noi instrumente, absolut noi. Iată ce analize putem să facem a faptelor. Uh, Uniunea Europeană trebuie să pună pe picioare o viziune a viitorului, o, să aibă o viziune și a făcut acest lucru prin strategia UE 2020. În cadrul acestei strategii, lupta împotriva sărăciei este una uh, foarte importantă pentru că avem o serie de obiective foarte concrete pe care dorim să le atingem până în 2020, de exemplu să reducem cu 20%, cel puțin 20% numărul de cetățeni care trăiesc sub pragul sărăciei. Întrebarea care se pune este următoarea. Bine, ideile frumoase sunt ușor de uh, imaginat, însă cum punem în practică toate aceste deziderate? În timpul semestrului de președinție maghiară vom face un bilanț al instrumentelor la dispoziția noastră și al soluțiilor care se preconizează. Să nu uităm uh, impactul modificării tratatului, stabilirea mecanismului de stabilitate european, care a fost creat în, uh, în, în, la începutul crizei. Toate aceste lucruri uh, vor fi discutate în timpul semestrului care a devenit, după câte știți, semestrul european. Ce înseamnă acest lucru? De fapt, ne trebuie un cadru adecvat care să ne permită să nu mai cunoaștem crize ca cea pe care am traversat-o. Măsuri de ordin uh, fiscal, juridic, nu sunt suficiente pentru a lupta împotriva unor fenomene negative în sânul societății noastre. Trebuie să ne dăm seama că această criză a creat o serie de consecințe pentru noi, pentru cetățeni și astfel nu putem să ne concentrăm numai pe provocările pe care le aveam înainte de criză. De exemplu, uh, odată cu această criză au apărut noi forme de sărăcie care nu mai existau înainte. Care este metoda de lucru? Ei bine, după stabilizarea zonei euro și după ce am găsit instrumente politice uh, în acest sens, trebuie să ajungem la o creștere economică durabilă cu creare de locuri de muncă și care să îi antreneze pe cei care au fost uh, lăsați în afara societății sau au ajuns la marginea societății din cauza acestei crize. Iată cum președinția noastră, împreună cu partenerii din societatea civilă, doresc să inițieze acest dialog pe baza platformei europene de combatere a sărăciei și noi dorim la Consiliul EPSCO din martie să avem și concluzii în acest sens. Eu cred totuși că e vorba de un exercițiu mediu, pe termen mediu și lung, și anume implementarea și succesul strategiei 2020. Pentru aceasta trebuie să ne dăm seama că avem lucruri care se petrec pe două niveluri în paralel, la nivel național și la nivel european. La nivel european, în martie vom avea linii orientative care vor fi adoptate deci destinate Uniunii Europene în ansamblul său. Însă trebuie să știți și e important de știut că pe această bază cele 27 de state membre trebuie să depună sau să prezinte programe naționale de reformă. Toate cele state, 27 de state membre trebuie să arate modul în care intenționează să atingă obiectivele Uh, care au fost uh, menționate în capitolele strategiei. Unul dintre aceste capitole este tocmai lupta împotriva sărăciei. Statele trebuie să uh, prezinte angajamentul, deci să-și ia niște angajamente și să arate și modul în care vor atinge obiectivele propuse. Permiteți-mi acum să vorbesc despre un alt aspect care va juca un rol foarte important în cadrul programului nostru. Și anume? Strategia destinată romilor. Această comunitate nu numai că suferă din cauza sărăciei, dar este probabil una dintre cele mai vulnerabile, fragile din societatea noastră. Noi avem intenția de a va prezenta o strategie în acest sens până la sfârșitul semestrului de președinție. Asta înseamnă că uh, în urma comunicării comisiei care probabil va apărea la începutul lunii aprilie, ne dorim un dialog structurat la nivelul Consiliului în care să abordăm uh, problema romilor, legată de sărăcie, de educație, de șomaj. Deci, vedeți, o abordare integrată și sinergii care permit să punem cap la cap intențiile strategia 2020 cu cele din strategia pe care ne dorim pentru romi. Iată, v-am spus că până în iunie dorim ca strategia destinată romilor să fie într-adevăr prezentată. Iată o întreagă gamă de instrumente politice și de ambiții pe care noi le avem, Ungaria, președinția Consiliului, vă invită să participați activ pentru a avea un proiect cu un de succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador. Și vă ținem pumnii pentru președinția maghiară. Mulțumesc și Acum dau cuvântul domnului Staffan Nilsson, președinte al Comitetului Economic și Social, cu alte cuvinte, reprezentantul societății civile organizate în Parlamentul European lucrăm foarte bine și strâns cu Comitetul Economic și Social. Noi, aici la Parlament, suntem aleși din partea celor 27 de membri și reprezentăm 500 de milioane de cetățeni, dar dorim să ne atingem obiectivele, să avem succes, inclusiv în ce privește combaterea sărăciei, a excluziunii sociale ne dorim o cooperare cu alte instituții și printre acestea, bineînțeles, se numără uh, sau are un rol aparte și Comitetul Economic și Social. Dau cuvântul domnului Nilsson. Să Libor jag tänkte göra lite motsatt till vad Europaparlamentets president gjorde. Jag tänkte säga några få ord på mitt modersmål. Och sen tänkte jag hålla mitt Mulțumesc, domnule președinte dar am să spun câteva cuvinte și în limba mea maternă. Dar principalul meu discurs uh, va fi în limba engleză. Doream de asemenea să mă asigur că mă pot adresa dumneavoastră direct. Acest corp pe care tocmai l-am ascultat ne-a arătat foarte clar că muzica poate fi un limbaj internațional. Încă o dată le mulțumesc foarte mult celor care ne-au cântat. Ne-au dat un exemplu foarte bun. Mulțumesc de asemenea și Parlamentului European Noi respectăm Parlamentul uh, ca un uh, organism de luare a deciziilor care uh, pregătește rezoluții și legi foarte bune. Comitetul Economic și Social European are 274 de membri care provin din toate domeniile și din toate statele membre. Sperăm că și noi putem reflecta uh, tot uh, ce gândesc cetățenii noștri și tot ce își doresc ei. Astăzi avem un obiectiv comun. Aici reprezentăm Comitetul Economic și Social European. După cum am spus, noi suntem un comitet consultativ și participăm la multe negocieri și discuții. Așa cum era în trecut Agora. Noi vrem să avem discuții cu uh, angajatorii, angajații, reprezentanții drepturilor omului, activiștii pentru drepturile omului, cu activiștii pentru mediu și cu multe alte organizații. eu particip aici alături de uh, cele trei președinții de grupuri, președinții celor trei grupuri din structura noastră. Vicepreședintelui Parlamentului European, Isabelle Libor, vreau să-i mulțumesc pentru uh, această inițiativă. Comitetul nostru este foarte mândru uh, să participe la Agora Cetățenilor. Cred că ea demonstrează cooperarea excepțională dintre cele două instituții. Mesajul meu, mandatul meu de 2 ani și jumătate ca președinte al Comitetului Economic și Social este să implic oamenii uh, pentru a realiza o Europa durabilă. Împreună cu dumneavoastră putem realiza acest obiectiv. Credem cu uh, tărie în conceptul și influența agorei cetățenilor, care ne-a implicat în acest parteneriat uh, cu Parlamentul European. În primul rând, pentru că dreptul de a participa în uh, chestiunile europene este un drept al tuturor. Și acum, noul tratat de la Lisabona prevede obligația noastră de a promova participarea cetățenilor și uh, a uh, reprezentanților cetățenilor și a asociațiilor reprezentante ale cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, lucru foarte important, pentru că, așa cum s-a spus aici, criza este o chestiune extrem de complexă și foarte importantă acum. E nevoie de politici, pentru că acum toată lumea este atentă la finanțele europene. Provocarea socială declanșată de criza financiară trebuie să fie și ea recunoscută. Trebuie să ne asigurăm că aceasta reprezintă una dintre prioritățile politice, așa cum reprezintă o prioritate și a agorei de azi astfel încât să existe un echilibru între discuțiile și angajamentele politice. Am văzut că Parlamentul European este uh, interesat în participarea cât mai, a cât mai multe organizații ale societății civile în Agora. Noi suntem pregătiți să promovăm acest concept. Uh, Comitetul Economic și Social dorește să se asigure că societatea civilă este cât mai bine reprezentată. Noi dorim să susținem dialogul cu organizațiile societății civile și să ne asigurăm că acestea sunt bine reprezentate și că aduc contribuții de valoare lucrărilor acestui for. Așadar, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați venit Cred că împreună trebuie să găsim soluții durabile care să asigure integrarea adecvată și susținerea persoanelor uh, dezavantajate din societățile noastre. Dacă vom reuși să, obțin, să atingem obiectivul creșterii economice într-un mod uh, care să asigure integrarea și durabilitatea, cred că vom avea de câștigat. Persoanele cele mai vulnerabile, femeile, persoanele în vârstă, persoanele cu uh, dizabilități, migranții, uh, romii și alte minorități etnice, toate aceste grupuri vulnerabile trebuie să vadă că condițiile lor de viață se pot îmbunătăți. Ambiția liderilor politici uh, europeni este <coughs> de a reduce sărăcia de la 80 de milioane la 20 de milioane numărul celor care trăiesc sub condițiile, uh, sub pragul sărăciei, sunt ambiții, uh, obiective foarte ambițioase. Cu luarea de angajamente politice și cu susținerea societății civile, din partea societății civile, putem atinge aceste obiective. Anul trecut a fost uh, anul împotriva sărăciei și excluziunii sociale și sunt convins că membrii prezenți la această agora își vor aduce contribuția și uh, vor ajuta instituțiile europene prin avizele lor și exprimându-și opiniile. Trebuie să ne concentrăm pe politici uh, împotriva discriminării. În comitetul nostru am ascultat și opiniile persoanelor afectate de sărăcie și vom folosi uh, informațiile pe care le-am obținut uh, pentru a le îmbunătăți soluția. În 2011, situația în 2011 ne vom ocupa de romi, uh, și ne vom ocupa de uh, persoanele fără casă și de incluziunea socială a acestora. Ne vom uh, concentra de asemenea lucrările asupra a trei priorități orizontale și asupra dialogului, participării, durabilității și creșterii, solidarității și dezvoltării. Acestea sunt cele trei priorități, fiecare cu câte două laturi. Noi vrem să reducem la jumătate numărul persoanelor care suferă de foame în lume până în 2015. În cooperare cu uh, FAO și cu ONU vom aborda această problemă și contribuția noastră la summitul G20 sub președinția franceze um, vom încerca să schimbăm lucrurile, pentru că la summitul G20 din 22 iunie uh, securitatea alimentară este pe ordinea de zi. Figurează acolo ca prioritate. Sunt interesat să vă ascult opiniile, vreau să discutăm și sunt uh, foarte convins că vom avea aici o dezbatere foarte interesantă. Experiența și uh, cunoștințele dumneavoastră cumulate ne vor inspira și sperăm că vor duce la crearea de soluții inteligente și durabile care să ducă la eliminarea sărăciei. Profit de această ocazie pentru a vă invita la recepția care va avea loc în clădirea noastră, foarte aproape de Parlamentul European, Sper că împreună uh, acolo ne vom putea întâlni, putem să discutăm, putem cunoaște persoane pe care nu am avut ocazia să le cunoaștem până acum și putem uh, să facem un schimb de opinii uh, care să contribuie la proiectele europene. Îți mulțumesc încă o dată foarte mult, Izabel, pentru invitația adresată de a vorbi în cadrul acestei agore. Mă bucur că am participat și sunt convins că vom avea discuții foarte interesante. Mulțumesc! Thank you, Stefan. Mulțumim, Stefan. Mulțumim, domnule Nilsson, pentru a avea succes trebuie să dezvoltăm strategii la toate nivelurile, nu doar la nivel de instituții europene, ci și la nivel de state și la nivel regional și de aceea am invitat printre noi pe doamna Breso, președinta Comitetului Regiunilor, să ne prezinte punctul dânsei de vedere în legătură cu ce se face la nivel regional, dar, din câte am auzit, dânsa nu a reușit să ajungă la timp uh, din uh, probleme logistice, așa că se va alătura nouă puțin mai târziu între timp voi face câteva anunțuri tehnice în legătură cu organizarea conferinței și vom vedea dacă va sosi între timp. Deci după această sesiune de dimineață vom uh, lua prânzul în spațiul Ianu Dimeniuhin, care se află la etajul întâi, în această clădire. Deci trebuie să coborâți cu liftul sau pe scări la etajul întâi. La ora 14.30 vom începe activitatea pe ateliere. Atelierele vor avea loc în clădirea Spinelli, cea de vis-a-vis, -vis, um, traversând pasarela de la etajul 3, de la acest etaj. Um, primul atelier, noi forme de sărăcie, în sala 3G3, la etajul 3, deci. Deci nu trebuie nici să coborâți, nici să urcați, va fi la același etaj. Atelierul al doilea, legătură cu migrarea și integrarea, sala 3G2 de alături și al treilea um, atelier privind uh, um, modele, modele de societate va avea loc la etajul întâi sala ASP1G3. Și uh, conferința de consens va avea loc la etajul 5 acolo unde ați, v-ați întâlnit ieri. Um, moderatorii uh, vor conduce ședințele și sperăm că vom asculta concluziile dumneavoastră în dezbaterea de mâine dimineață, care va începe la ora 9 în această sală. După aceste prezentări va avea loc o dezbatere cu participarea tuturor participanților înregistrați. Sper că veți participa cât mai mulți la această dezbatere pentru că acesta este obiectivul. Nu doar să auzi, ascultăm uh, discursurile, ci și să avem dezbateri animate pentru a vă putea exprima punctul de vedere. pentru a coordona dezbaterea. Veți fi rugați să completați formularul pe care îl veți găsi în dosare sau pe pupitru. Deci trebuie să vă registrați, să spuneți că doriți să participați la această dezbatere de mâine dimineață, să dați acest formular completat secretariatului Agora. Astfel, președintele ședinței vă va putea anunța numele ca cei care vă ascultă să știe cine sunteți. Încă un anunț în legătură cu cina din această seară pentru participanții registrați. După cum a spus domnul Nielsen, suntem invitați uh, la o cină de tip cocktail uh, la ora 18.45 în clădirea Comitetului Economic și Social pe strada Beliar, aici foarte aproape de Parlamentul European. Pentru a intra în clădire, vă recomand să vă păstrați um, ecusoanele la vedere, altfel mă tem că cei de la securitate riscă să vă facă probleme și riscați să aveți dificultăți pentru a intra în clădire. Vom părăsi clădirea Parlamentului la ora 18.30 cu toții împreună. De dacă nu știți unde se află această clădire, vom merge împreună ca să nu aveți niciun fel de dificultăți. Mai aveți întrebări, observații sau aveți nevoie de clarificări? Vă rog. The micro. You can press the microphone. Vă rog să prindeți microfonul. Ce scuze. Um, ați vorbit despre problema romilor, dar nu este o problemă a romilor, este o problemă a oamenilor. Nu ați vorbit despre problema evreilor. Știm unde s-a ajuns, deci cred că trebuie să vă mai gândiți când um, vorbiți despre așa ceva, să nu um, catalogați astfel problemele. Thank you for your Mulțumesc pentru observație. in the, in the, in the... Vă rog. Oui, bonjour, Philippe Royer, président. Sunt Philippe Royer, președintele organizației Europe Tibion. Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei agore cetățenilor pe un subiect sensibil care este sărăcia, deși um, regret uh, lipsa de comunicare legătură cu acest uh, Um, eveniment, uh, nu, pentru că vorbim despre sărăcie și comunicarea trebuie să fie săracă, pentru că Agora este un exemplu excelent de um, democrație participativă și îmi pare rău că faptul că nu se face atâta comunicare, ceea ce nu corespunde acestui concept. În legătură cu ceea ce a spus domnul Andor, domeniul social nu este tocmai de competența Parlamentului European, ci de competența statelor membre. Aș dori să știu, da, în consecință, dacă Parlamentul European crede cu adevărat că poate să acționeze în mod concret și eficient pentru a lupta împotriva sărăciei sau va rămâne doar observator în ceea ce privește sărăcia și cu abordare de tip speculativ sau economic și nu o abordare operațională la nivel uman. Domnul de pe locul 147. Mulțumesc, sunt Michael Dower și reprezint ARC, Convenția Europeană Agricultorilor și a Lumii Rurale. Uh, reunim organizații non-guvernamentale din multe domenii, inclusiv cele care se ocupă de sărăcie și excluziune socială în zonele rurale. Doresc să spun faptul că ne bucurăm de faptul că l-ați invitat pe domnul comisar Andor, dar și multe alte părți ale Comisiei Europene, ale Uniunii, politicilor Uniunii Europene și bugetului european pot să aibă un, um, um, consecințe asupra situației cetățenilor europeni și să lupte împotriva sărăciei. Domnul comisar Andor și domnul comisar Cholos și Han de dezvoltare regională, precum și comisarul de la pescuit, împreună au uh, cerut o strategie comună pentru următoarea perioadă de programare pentru cele trei fonduri, fondul regional, rural, uh, social, uh, de pescuit și fondul social pentru a aborda inclusiv chestiunea dezvoltării, adevăratei dezvoltări, în sensul că trebuie să fie folosit și în lumea a treia pentru a-i ajuta pe cei săraci și vulnerabili. Și noi, în comunicarea organizației ARC, în legătură cu dezbaterea comună în legătură cu viitorul politicii agricole comune, am atras atenția asupra nevoilor uh, celor săraci și vulnerabili și modului în care nevoile lor trebuie abordate în cadrul programelor de dezvoltare rurală împreună cu programele de dezvoltare regională și, dacă este nevoie, cu programele sociale și cele din domeniul pescuitului. Deci vă invit să vă lărgiți dezbaterea de la acțiunea strictă a Directoratului pentru Acțiuni Sociale de la Comisie, deși acțiunile acestea sunt vitale, și să recunoașteți faptul că mai multe politici ale Uniunii Europene vor, atac- vor afecta pe cei săraci, vulnerabili sau care suferă de excluziune socială. Vă mulțumim. Înainte de a răspunde la câteva dintre întrebări, voi mai da cuvântul unor participanți, doamna de pe locul 100, 241. Ionidu, Sunt Mica Ionidu, și sunt din Grecia. Reprezint lobby-ul femeilor din Grecia, cea mai mare organizație a femeilor din Europa. Este o organizație care acoperă toate statele membre, suntem organizați în toate statele membre, suntem reprezentați în toate statele membre și mă bucur că mă aflu din nou astăzi aici, pentru că eu consider că această inițiativă de acum 2 ani, care există de 2 ani de zile, trebuie să fie consolidată într-un mod specific și Celelalte două întâlniri au fost cu adevărat foarte eficiente, dar rezultatele ar trebui să fie uh, Uh, puse pe hârtie prin uh, concluzii și uh, care să devină măsuri practice care să poată fi aplicate în statele membre. De exemplu, în țara mea, oamenii nu știu care sunt rezultatele ședințelor Agora din anii precedenți. Deci, cred că avem nevoie de o politică care să se concentreze pe diseminarea informației în legătură cu lucrările noastre de aici. Se spune că Parlamentul European nu este competent în acest domeniu, dar nu e adevărat pentru că vocea cetățenilor europeni poate fi auzită tocmai prin intermediul Parlamentului European. Pentru că și eu cred că Parlamentul uh, trebuie să fie instituția care să promoveze aceste aspecte de ordin social, pentru că în Europa în care trăim astăzi, Europa crizei, țara mea, de exemplu, se confruntă cu o situație fără egal în trecut nu avem nimic pentru a da speranță celor mai sărași din societate. Bineînțeles, au ajuns la acorduri pentru a salva situația, dar e vorba de măsuri de austeritate care au repercusiuni negative asupra oamenilor și femeile sunt cele care suferă mai mult decât oricare alt grup de cetățeni în întreaga Uniune Europeană. Femeile suferă mai mult și de pe urma somajului. Sunt de două ori mai multe femei șomere decât bărbați șomeri. Deci, femeile reprezintă, nu sunt de fapt o categorie socială pentru că, eh, specială, pentru că reprezintă mai mult de jumătate din cetățenii Uniunii Europene. Această Uniune care ne-a dat viziune și vise, există politici care au fost create, dar care se află încă în faza de planificare, nu au fost uh, implementate. După cum am spus, vin dintr-o țară în care criza se face adânc simțită și cetățenii ajung în situații de sărăcie, mai ales femeile și tinerii. Și sperăm că măsurile din tratatul de la Lisabona vor avea repercusiuni pozitive. Dar dacă nu uh, concentrăm politicile europene doar pe problemele fiscale, ci și pe problemele sociale, nu vom reuși să ieșim din acest cerc vicios. Și aici nu e vorba doar de finanțare și probleme sociale, e vorba de probleme, uh, de, de probleme fiscale, e vorba de probleme sociale. Am făcut eforturi de ani de zile și e păcat că aceste eforturi sunt periclitate din motive strict economice această comunitate universală, mondială, cred că va trebui să dea mai multă atenție faptului că Uniunea Europeană este o putere emergentă care nu trebuie să aibă doar obiective economice. Thank you. The gentleman at one to one. Mulțumesc. Mai avem un vorbitor? Bună ziua, reprezint mișcarea ADT Carmond și reprezint uh, pe cei fără adăpost. Am ascultat discursul dumneavoastră, ați vorbit de oameni care sunt bine, adică au mașini și case, dar nu ziceți nimic despre cei care nu au adăpost, n-au un acoperiș deasupra capului, sunt pe stradă. Și vreau să vă spun că cei fără adăpost uh, o duc tot mai rău, iar uh, bogații cheltuiesc fără să judece, iar uh, săracii sunt exact inversul. Mulțumesc. La locul 235. Mulțumesc. Reprezint o organizație din Grecia uh, care militează pentru drepturile celor vârstnici. Nu am auzit pe nimeni vorbind despre grupurile vulnerabile, cum ar fi familiile mari, cu mulți copii. Putem să înțelegem că criza îi va afecta pe aceștia mai mult decât pe ceilalți, pentru că o familie mare cu mulți copii cu siguranță care mai puțin bani la dispoziție decât familiile cu un copil sau cu doi. Și iată de ce ele suferă foarte mult de pe urma crizei. Dar, de fapt, pe termen lung, aceste familii extinse contribuie mai mult la societate și au un aport demografic uh, substanțial. Mi se pare incorrect că nu s-a făcut nimic pentru a corecta acest dezechilibru pe care îl vedem în Europa și ne dorim ca familiile cu mulți copii să intre în grupul grupurilor vulnerabile. Oh Mulțumesc la 202. Michel Rechie o platformă europeană. N-am auzit nimic nici despre persoanele în vârstă. Milioane și milioane în Europa care se găsesc uh, în majoritate în situație de sărăcie și ne așteptam ca mulți să ni se alăture din cauza reformei pensiilor. Ar fi bine dacă v-ați gândi și la aceste persoane și am putea și noi să intrăm pe această listă din fericire sau mai bine zis din nefericire. Mulțumesc, la locul 35. Da, aveți dreptate. Eu vin de la CESE și este bine să punem accent pe problemele economice și aș spune un lucru. E vorba de acele dezechilibre macroeconomice și comerciale între diferitele țări. Înainte de criză, consider că am dat uh, mult uh, frâu liber ideii cum că piața poate să se autoreglementeze și că poate să rezolve toate lucrurile. Ani și ani de zile, guvernele au dorit să intervină cât mai puțin posibil în economie, pornind de la principiul că dacă există creștere economică cu orice preț, sărăcia va scădea. Este clar că în unele zone ale lumii acest lucru s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat de mult pe cât ne așteptam sau se așteptau unii. De ce? Pentru că într-o situație de economie liberă au existat diverse manipulări. Nu intru acum în detaliu, nu am timp. Uh, dar gândiți-vă la țări cum este cum China, Germania, Japonia, care au surplusuri comerciale enorme. Ele nu s-au întâmplat așa dintr-o dată, ci pentru că aceste țări au avut politici intervenționiste foarte puternice și pentru că dezechilibrele macroeconomice au fost corectate de intervenția guvernului, foarte bine țintită. De aceea, și în Europa trebuie să ne asigurăm că nu mai avem aceste manipulări, iar dacă dezechilibrele mari comerciale nu se rezolvă la nivel internațional, vedem ce consecințe sunt acum. Suferim din cauza acestora. Deci este nevoie de a lua măsuri. În unele țări se întâmplă de ace acest lucru deja, inclusiv în Europa. Dar, până la urmă, una dintre consecințe este uh, faptul că există mai puțin bani pentru dezvoltare și accentul se pune din ce în ce mai mult pe reforme, tot mai multe reforme, tot mai multe persoane să intre pe piața muncii și să aibă locuri de muncă. Și un efort enorm, v-am spus, trebuie făcut pentru a eh, corecta acele dezechilibre uh, îi vedem pe unii care au făcut profituri enorme pe spinarea altora. Dacă nu facem acest lucru și nu rezolvăm acest dezechilibru, atunci vom plăti uh, cetățenii noștri un preț uh, prin impozite, prin sărăcie și alții vor profita și alții au profitat și săracii au suferit. Să mă gândesc la țări cum ar fi Spania și Portugalia, care sunt candidate la o sărăcie din ce în ce mai mare. Mulțumesc la 249. Mulțumesc. Sunt uh, reprezentantul uh, rețelei împotriva sărăciei o rețea de rețele naționale prezentă în toate statele membre. Avem și organizații europene care lucrează pentru combaterea sărăciei și de asemenea o coaliție de ONG-uri care s-a constituit cu ocazia anului de combatere a sărăciei 2010. Astăzi uh, avem onoarea de a fi prezenți în Parlamentul European și a fi prezenți deci la această agora. Am auzit reprezentanții Parlamentului și a Consiliului vorbindu-ne despre strategia UE 2020 și despre acea platformă europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Însă, observăm că acum se dă o mare atenție unor aspecte uh, de fapt, deși se vorbește despre rolul statelor membre, vedem că există mult mai multe inițiative la nivel european. Poate că ar trebui ca și la nivelul statelor membre să se facă presiuni pentru ca și acolo să aibă loc un dialog real și să, să ia măsuri concrete în favoarea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale. Poate că dumneavoastră, parlamentarii europeni și comisiile parlamentare, ați avea o posibilitate de a influența Comisia Europeană și deci propriile state membre ca să organizeze un dialog sau o platformă uh, la nivel național, similară cu celei cu acea europeană, de luptă împotriva sărăciei pentru că este clar că cei vizați, săracii, trebuie să aibă un cuvânt de spus. Am avut anul european de profil anul trecut, dar bineînțeles că sărăcia se întâmplă în fiecare an. Avem acum președinția maghiară și sperăm că este o ocazie excelentă pentru ca uh, platformele naționale de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii să fie sprijinite prin diverse mijloace financiare, uh, prin oferirea de oportunități, prin stimularea părților interesate de a participa la aceste platforme, astfel încât cei care se confruntă cu sărăcia să poată să participe la dezbateri cetățenești și să li se dea un rol uh, de cetățeni cu adevărat în fiecare stat membru. Sperăm că acest imbold va veni din partea Parlamentului European și va influența atât Comisia cât și Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Horimans, domnul Siguera. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Reprezint Portugalia. Sunt uh, membru de sindicat și membru al Comitetului Economic și Social. Trecem printr-o perioadă în care trebuie să ne revizuim criteriile în legătură cu sărăcia. Astăzi, sărăcia îmbracă forme foarte diferite și apare în toate straturile societății, inclusiv în grupuri care se considerau mai uh, privilegiate și în țările civil dezvoltate. Dar ce este sărăcia? Nu este vorba numai de acel prag al sărăciei. Apar, deci, cum v-am spus, noi forme de sărăcie și sectoare ale societății, pături ale societății uh, care considerau că nu sunt sărace, astăzi chiar sunt sărace. Și vreau să vă pun o întrebare cât se poate de directă. Cum este posibil ca la trei ani după începutul crizei economice să nu avem propuneri concrete din partea puterilor economice mondiale împotriva paradisurilor fiscale. Și ele sunt încurajate astăzi, așa cum vedem. Eh, good morning. Eh. Bună dimineața. 138 mai întâi, spune domnul președinte, după care veți avea și dumneavoastră cuvântul, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Reprezint uh, forumul Solidarității pentru Europeni. Noi reprezentăm mai multe rețele poloneze și alte rețele internaționale și uh, suntem uh, interesați de chestiuni legate de migranți în Europa și nu numai. Reprezentăm Reprezint de asemenea Fondația Barca pentru ajutor reciproc. Am ascultat uh, multe discursuri, multe prezentări, uh, multe dintre ele uh, foarte dramatice, dar ceea ce trebuie să facem noi este să ne asigurăm că proiectele derulate la nivel național au rezultate de durată pentru că temerea mea este că multe dintre aceste proiecte nu îi ajută pe nevoiași. Multe organizații neguvernamentale au ca obiectiv să-i ajute pe cei care au nevoie de ajutor. Multe proiecte sunt acordate și sunt și par foarte uh, atrăgătoare la început, însă la nivel național aceste proiecte sunt amenințate pentru că dacă pot spune așa, există o concurență acerbă între ele. Comisia Europeană, cred eu, ar trebui să permită înființarea de proiecte de integrare și asta cât mai curând. prin programul Equal, Comisia Europeană ar trebui să introducă standarde specifice în programele inovatoare pentru a economisi fondurile care sunt adesea cheltuite în mod eronat. Adesea aceste fonduri nu sunt folosite pentru uh, obiectivele cele mai importante. Domnul de la 141 are cuvântul. Eu sunt uh, de la uh, rețeaua europeană împotriva sărăciei. Din Cehia sunt. Eu vreau să precizez, domnule președinte, o altă problemă pe care nu am menționat-o până acum. E vorba de problema îndatorării. Nu doar guvernele și companiile au datorii, și cetățenii devin îndatorați. Și nu avem uh, experiență cu așa ceva în Cehia. Trebuie să fim atenți la aceste aspecte și trebuie să educăm populația în legătură cu gestionarea fondurilor proprii. Trebuie să le arătăm cetățenilor cum să se protejeze, cum să se apere uh, de capcanele îndatorării. Acest lucru uh, îl privește pe fiecare cetățean în parte și sondajele realizate au uh, arătat că această problemă se va agrava în viitor. Haideți să nu uităm acest subiect. Domnul Uion are cuvântul. Mă numesc Pierre-Jean Coulon, sunt membru al uh, Comitetului Economic și Social, reprezint Organizația Muncii uh, din Franța. Eu vreau uh, să vă atrag atenția asupra consecințele dramatice ale crizei în ceea ce privește sărăcia energetică. Este o chestiune care nu este discutată foarte des, dar care este tot mai pregnantă în ziua de azi dau un singur exemplu din cele 27 de state. În Franța, 500, 110 uh, uh, de mii de oameni au rămas fără uh, gaz pentru că nu au mai avut cu ce să-și plătească facturile. 670.000 de oameni au rămas fără lumină din cauza aceluiași motiv. Multe familii au rămas anul trecut, fie fără lumină, fie fără uh, căldură, fără uh, posibilitatea de a trăi decent. Cred că acest lucru este foarte important și cred că atât uh, organul legislativ, cât și organizațiile societății civile, cât și oamenii politici uh, trebuie să se uh, reunească și să discute pentru a găsi soluții de combatere a sărăciei și a precarității energetice. Acest lucru este foarte important pentru că atunci când nu avem acces la energia de bază necesară pentru un trai decent, uh, totul se uh, prăvălește. Și cred că trebuie să avem un, o reacție europeană, nu o reacție fragmentată, nu o reacție uh, uh națională la nivelul fiecărui stat. Trebuie să avem un răspuns uh, european, să creăm un fel de scut, să pregătim uh, tranșe sociale de energie, de electricitate și așa mai departe. Uh, fac apel la dumneavoastră uh, și invit toate părțile pe care le-am menționat să se reunească și să discute aceste subiecte extrem de importante. Mulțumesc. 349. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Sean Healy. Vin de la o organizație numită Social Justice Ireland. Vreau să felicit atât uh, Parlamentul cât și CESE pentru că au abordat aceste chestiuni legate de criză și de sărăcie în acest moment. Pentru că, în general, cred că Europa este într-o poziție foarte periculoasă. Multe dintre politicile desfășurate pentru a soluționa această criză în mai multe state membre și uneori chiar la nivel european pun o presiune foarte mare asupra oamenilor săraci și astfel creează probleme suplimentare acestor persoane care deja se confruntă cu dificultăți. Sunt probleme suplimentare pentru șomeri, pentru oamenii uh, cu venituri mici și pentru persoanele care nu uh, mai sunt active. aceste politici uh, iau resursele de la oamenii săraci și uh, le returnează băncilor și oamenilor cu venituri extrem de mari, dar care au pierdut ca urmare a acestor crize. Ceea ce se întâmplă, în opinia mea, este că resursele pur și simplu sunt luate de la săraci care n-au avut, de fapt, niciun rol de jucat în declanșarea acestei crize, care nu au cauzat această criză și uh, aceste resurse sunt direcționate către uh, oamenii bogați. Deci un fel de deposedare a oamenilor săraci. Dacă nu ne vom ocupa de această problemă, dacă nu o vom aborda cât de curând, cred că uh, modelul social european uh, va, își va pierde credibilitatea și va avea de suferit foarte mult, pentru că el nu înțelege natura interdependentă a politicilor economice, economică, socială și de mediu. Noua realitate în care trăim sunt necesari indicatori noi, trebuie să ne gândim la indicatori care să ne arate dacă facem cu adevărat progrese în sensul uh, de a ne asigura că nu copleșim cu poveri suplimentare oamenii deja săraci care nu au cum să facă față uh, noi situații și, situații și care nici măcar nu sunt vinovați de această criză. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de la 148. Mă numesc Marta Matiș, uh, reprezint UNDP-ul din uh, Ungaria, așa încât voi vorbi în limba maghiară. În primul rând doresc să mă refer la faptul că câțiva antevorbitori au uh, menționat faptul că multe forme noi de sărăcie au apărut ca urmare a acestei crize economice. Doresc să adaug că toate studiile la care am participat în ultimii 10 ani, studii derulate în Balcani și în Europa Centrală, arată că apar uh, forme noi de sărăcie în uh, noile state membre ale Uniunii Europene. Aceste uh, noi probleme au început la momentul aderării și nu la momentul declanșării crizei. Acest lucru este unul de care trebuie să fim conștienți, pentru că el va influența strategiile viitoare. Și este foarte important să ne dăm seama de diferență de diferența care există între statele membre noi și statele membre vechi. Și să învățăm din uh, greșelile care în programele trecute au uh, dus la deteriorarea situației uh, oamenilor săraci din noile state membre. Deci, în loc să se îmbunătățească, situația lor s-a înrăutățit și în special în mediul rural. Cealaltă problemă este chestiunea legată de uh, stilul de viață și traiul uh, romilor. Cei care nu uh, trăiesc în comunități de romi nu sunt conștienți de faptul că stereotipurile legate de romi sunt false. Este important să ne gândim când uh, pregătim strategia pentru romi să permite minorităților să coexiste cu majoritatea și uh, să implicăm toți membrii comunităților care trăiesc în uh, condiții de sărăcie și să nu avem o strategie care să discrimineze chiar în mod pozitiv romii. A treia chestiune se referă la Centrul Regional al UNDP din uh, Bratislava, care lucrează pentru uh, țările uh, CIS, a pregătit în anii 90 un studiu despre situația romilor. Acest studiu va fi derulat încă o dată anul acesta și uh, cooperăm cu colegii de la Uniunea Europeană. Doresc să îi anunț pe această cale că pregătim uh, acest studiu. Sper că acesta ne va permite să avem o imagine de ansamblu mai clară referitoare la acest uh, subiect. În încheiere vă spun că în pe durata președinției maghiare ne-au uh, contactat deja câteva uh, organizații uh, ale societății civile care au rugat UNDP-ul să ajute la finanțarea organizațiilor nou înființate în noile state membre din Europa Centrală și de Est care doresc să coopereze la elaborarea strategiei pentru romi și care doresc să își aducă contribuția la această strategie. De asemenea, doresc să invit reprezentanții organizațiilor care doresc să se alăture acestui proiect să uh, mă contacteze în timpul pauzei de prânz. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Pe lista mea mai sunt înscrise 15 persoane, dar uh, din păcate nu mai avem mult timp la dispoziție. Vă rog uh, să vă treceți numele pe formular și veți uh, primi dreptul la cuvânt mâine. Doamna Mercedes Breso a ajuns. Cred că ar fi uh, totuși important să avem și noi trei o reacție la uh, întrebările și comentariile dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, am să încep eu. Din această dezbatere ne-am dat seama că sărăcia nu este o problemă unidimensională. Problema sărăciei este una multifacetată. Am început uh, cu criza economică și financiară, așa cum s-a menționat deja. Acum peste 23 de milioane sunt șomeri, uh, cu 7 milioane mai mult decât înainte de criză. Această situație a avut uh, impact asupra milioane, a milioane de oameni care au căzut în capcana sărăciei. Sunt uh, avuți în vedere și oamenii tineri, sunt afectați oamenii din uh, Spania, din Letonia. 40-50% uh, dintre tineri sunt șomeri. Însă impactul este și asupra oamenilor în vârstă de 50-60 de ani, care odată ce și-au pierdut locul de muncă, se angajează foarte greu. Uh, de asemenea, uh, are efect asupra cetățenilor uh, în vârstă, asupra femeilor, asupra copiilor. 20% dintre copiii europeni cresc uh, nealfabetizați. Nu sunt suficient de pregătiți pentru a face față pieței de muncă. Nu știu să vorbească, nu știu să lucreze pe calculator și așa mai departe. S-a vorbit despre criza financiară și economică. Cred că este foarte nedrept. Dacă luăm ca exemplu Irlanda, guvernul irlandez a avut un comportament foarte responsabil din punct de vedere fiscal, a avut un buget echilibrat în vremurile bune, irlandezii au muncit din greu, dar ceea ce irlandezii și nu numai ei au făcut, au mai făcut-o și alte state și chiar instituțiile europene, au pierdut uh, din vedere supravegherea sectorului bancar și financiar. Acel balon speculativ uh, a pocnit, uh, fie că a fost vorba de bursă, de, valori, de piața imobiliară, de așa zisele investiții, băncile au dat faliment, iar statul irlandez s-a găsit în situația de a furniza garanții și uh, contribuabilul irlandez, inclusiv cei care muncesc din greu, inclusiv șomerii, sunt cei care trebuie să plătească această datorie. Și astfel uh, ajung la rolul uh, instituțiilor politice, nu doar irlandeze. Trăim într-o lume globalizată, deci toate instituțiile, inclusiv cele europene, au avut un rol de jucat. Ați vorbit și despre lucrările Parlamentului European. Ați spus că Parlamentul nu uh, uh, face nimic important, dar vă spun altceva, nu pentru că sunt deputat european. Noi trăim într-o piață comună, suntem o Europa unită de 500 de milioane de oameni și trebuie să concurăm cu alte centre de putere politică și economică, cu America de Nord, cu Asia. Trebuie să lucrăm împreună pentru că la Parlament se derulează lucrările legislative, deci cred că trebuie să creăm și noi aici reguli mai dure și legi mai dure, inclusiv referitoare la supraveghere. Vom uh, crea noi organisme paneuropene de supraveghere. Mulți dintre dumneavoastră veți spune că trei nu sunt suficiente, cum rămâne cu eforturile de impozitare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar uh, aceste legi sunt rezultatul unui proces politic și unui compromis politic. Într-adevăr, există anumite state, anumite guverne și vorbesc aici despre Marea Britanie, dar mă refer și la Cehia, țara mea, în care uh, reprezentarea politică se opune reglementării piețelor financiare. Legislația pe care o adoptăm noi aici reprezintă așadar un compromis Mulți dintre noi ar vrea ca regulile să fie mult mai dure, inclusiv în domeniul uh, impozitării. Mă voi opri uh, aici. Le voi da cuvântul și colegilor mei pentru a răspunde la întrebări și la comentarii, dar, repet, această problemă este una cu foarte multe uh, laturi care și ea, se, ea include multe sectoare ale populației. Uh, Uh, minoritățile, romii, așa cum a menționat doamna din Ungaria, în special în unele dintre statele membre noi, uh, ei reprezintă o problemă, o problemă specifică, care necesită strategii specifice. Migranții, al doilea grup de lucru se va ocupa despre migrație, de migrația în cadrul Uniunii Europene, dar și din afara Uniunii Europene. Sunt multe probleme pe care le vom discuta la grupurile de lucru și vom reveni și mâine dimineața asupra lor. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Isabel Durand și apoi lui Stefan Nielsen. Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că s-au spus deja multe lucruri și eu cred că ceea ce poate face Agora este doar la început. Am spus-o și adineauri. Dorește Parlamentul European să aibă doar o poziție de observator în legătură cu toate aceste aspecte? Bineînțeles că nu, altfel nu am fi organizat o asemenea întâlnire. Am notat tot ceea ce ați spus. Uh, Um, diferitele um, aspecte legături cu care spuneți că nu ne implicăm suficient persoanele în vârstă, familiile mari sau problema romilor. Într-adevăr, trebuie să fim atenți la formulare. Nu, problema nu sunt romii, ci um, atitudinea lor față de aceștia. Deci sunt trei um, uh, categorii Uh, despre care vom discuta în ateliere în această după masă și e important ca dumneavoastră să puteți formula solicitări sau idei în legătură cu aceste aspecte. Avem și teme, cum ar fi paradisurile fiscale, sărăcia în domeniul energiei, uh, um, indicatori care uh, trebuie să arate faptul că um, uh, persoanele sărace nu trebuie să plătească de două ori pentru criză, pentru că nu au responsabilitatea crizei, uh, lumea agricolă, lumea rurală și articularea între politici pentru a face ceva mai coerent și nu doar um, segmentat politici sectoriale și am notat și ceea ce s-a spus în legătură cu persoanele fără adăpost. Ehm, îi salut eh, pe cei din cor, care sunt persoane care încă cunosc ehm, realitățile vieței, vieții persoanelor fără acoperiș. Ehm, sunt oameni care au nevoie de soluții concrete, dar eh, nu trăiesc neapărat ca și noi, nu acceptă cu toții același model. Deci sunt aspecte pe care vă propun să le discutăm în ateliere nu pentru a reinventa roata sau pentru a, a spune din nou ceea ce s-a spus deja. Am cerut președinților atelierilor, atelierelor să încheie atelierele cu recomandări concrete, operaționale, care să ni se adreseze nouă deputați și care să ne permită să urmărim cum putem obține soluții legătură cu toate aceste aspecte. Nu noi, domnul Rucec, eu sau alți deputați putem să vă, găsi, să vă dăm toate soluțiile. Parlamentul European nu va reuși mâine să pună capăt sărăciei, dar putem să luăm angajamente legătură cu aspecte concrete, legătură cu care putem, cred, să monitorizăm situația de aici și cred că și comentariul Comitetul Economic și Social. Deci transmit toate întrebările doamnă, dumneavoastră atelierilor pentru recomandări clare, concrete și precise pentru a ne da instrumentele necesare pentru a continua um, să facem uh, diverse lucruri după ziua de mâine, vineri, pentru că nu mâine trebuie să se oprească toate lucrările noastre. Aș dori să adaug și eu ceva este excelent faptul că am avut o dezbatere atât de bună, cu toții împreună. Vom continua în grupurile de lucru dezbaterea și, ne vom, și vom trage concluziile mâine. Și, din câte văd eu, Este incredibil faptul că statele membre nu au reușit să rezolve problemele la ele acasă. E păcat că printre noi în ziua de astăzi se află persoane care sunt într-o situație atât de proastă. Și în ceea ce privește uh, planurile pentru viitor, dezbaterile au fost uh, lungi um, și Doamna Isabel Durand, vicepreședintă și vicepreședinții noștri în general sunt foarte conștienți de faptul că trebuie să deschidem discuția în legătură cu aceste aspecte. Deci transmitem un semnal foarte pozitiv. Este foarte important ca aceste probleme să fie rezolvate. Bineînțeles, nu putem rezolva, Uniunea Europeană nu poate rezolva toate problemele pentru că nu are competență în toate domeniile. Dar trebuie să discutăm lucrurile în profunzime. E important uh, faptul că are loc această dezbatere și, bineînțeles, chestiunile sociale din statele membre trebuie abordate și trebuie să aplice legislația corectă. Cred că putem avea um, un uh, rezultate pozitive putem întreba ce putem face la nivel de state membre, de regiuni, cum putem transmite mesajul și lumii din afară. Sper că dezbaterile din grupurile de lucru vor fi cât mai fructuoase și aștept cu nerăbdare întâlnirea de mâine. Mulțumesc încă o dată corului. Acum dau cuvântul doamnei Mercedes Bereso, președinta Comitetului Regiunilor. Vă rog. Merci. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru ultimele cuvinte ale președintelui Nielsen. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat Astfel, recunoașteți importanța dimensiunii teritoriale pentru a lupta împotriva excluziunii sociale și pentru faptul că recunoașteți rolul pe care pot să-l joace, îl joacă deja uh, autoritățile locale și regionale pentru lupta, în lupta împotriva excluziunii sociale. Bineînțeles, această luptă include garantarea venitilor celor mai săraci, dar uh, trebuie să permită și un mai bun acces la servicii de sănătate, educație, um, locuire, transportul sau energie. Și autoritățile locale sunt competente în aceste domenii. Anul 2010 ne-a permis să dăm mai multă vizibilitate în ceea ce se întâmplă pe teren. Cu ocazia forumului pe care l-a organizat Comitetul Regiunilor în aprilie, am încercat să um, facem o listă de bune practici cu sprijinul membrilor noștri pentru a ne ajuta pe toți să înțelegem ce se face bine în alte orașe, în alte regiuni, pentru a ne ajuta pe toți să ne îmbunătățim capacitatea de a interveni în lupta împotriva sărăciei. Fiecare din cele patru grupuri politici, politice din Comitetul Regiunilor a organizat colocvii, seminarii pe aceste teme organizate de rețelele autorităților locale și regionale la Comitetul Regiunilor, au fost zeci de astfel de seminarii. Deci obiectivul acestui an european uh, nu este decât uh, o picătură în uh, marea de inițiative luate la nivel de regiuni și orașe pentru ca societățile noastre să promoveze incluziunea socială. Anul european s-a încheiat, după cum știți, cu publicarea comunicării Comisiei în legătură cu Platforma Europeană de Luptă împotriva Sărăciei, una dintre cele șapte um, inițiative far a strategiei UE 2020. Este important faptul că una dintre aceste strategii far um, este dedicată luptei împotriva sărăciei. Comitetul Regiunilor pregătește un aviz în legătură cu acest aspect, dar aș dori deja să vă prezint câteva elemente importante pentru noi din această platformă. Mai întâi să luptăm menționarea clară a rolului de intermediar al Comitetului Regiunilor pentru a stimula inovarea socială și pentru a consolida parteneriatele. În al doilea rând, promovarea unei abordări de tip parteneriat uh, în teritoriu pentru a lupta împotriva excluziunii. De fapt, propunerea reunește multe pacte teritoriale pe care Comitetul uh, Regiunilor uh, le promovează pentru realizarea obiectivelor UE 2020. Am propus să semnăm deci astfel de pacte teritoriale pentru a ne angaja în legătură cu obiectivele UE 2020. De altfel, ne vom baza pe această experiență a pactului pactelor pentru incluziune și pactelor lor teritoriale pentru ocupare. Pentru a lansa această inițiativă a pacturilor teritoriale în cadrul strategiei 2020. Am creat și o inițiativă cu contribuția mai multor fonduri europene pentru proiecte pe scară redusă la nivel local. Este un aspect foarte important am repetat de multe ori faptul că inovarea se poate face și în domeniul social, nu doar în domeniilor, domeniul tehnologiilor sau la nivel de energie, în activitățile de producție. Inovarea se poate face și în economia socială, în sectorul social în general. Și am plăcerea să vă anunț faptul că Comitetul Regiunilor va organiza pe 10 mai un forum în legătură cu experimentarea socială și rolul autorităților locale și regionale. Vom încerca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, să facem un recensământ al bunelor practici de experimentare socială, să identificăm posibilitățile de îmbunătățire a situației și să ne gândim cu toții la ce putem face în cadrul guvernanței pe mai multe niveluri. În al patrulea rând, diversificarea surselor de finanțare cu folosirea eventuală a federului și a FEADER-ului și nu doar a fondului social și numai astfel economia socială și inovarea numai astfel, economia socială poate să facă obiectul inovării, inovării la nivel social. În al cincilea rând, prioritatea dată accesului la grupurile locale pentru fondurile structurale, recursul la subvențiile globale și reacția la dimensiunea teritorială, rurală și urbană a sărăciei. Deci, iată, sunt aspecte în legătură cu care mm, vom discuta pe 10 mai și, bineînțeles, alte aspecte care trebuie abordate, cum ar fi folosirea metodei deschise de coordonare specială, la mm, extinderea acesteia la um, autoritățile locale și regionale, implicarea autorităților locale și regionale în aplicarea platformei și legătura cu planurile naționale de reformă. În fine, modul în care vor fi abordate fenomenele de sărăcie extremă, e vorba de persoane fără adăpost sau romi, precum și grupurile vulnerabile, copii, femei singure, persoane în vârstă sau imigranți. Doamnelor și domnilor, criza din toamna 2008 a luat forme multiple și care agravează cu siguranță situația celor mai săraci. Dar, și tocmai pe această bază acționează Comitetul Regiunilor și autoritățile locale și regionale pentru a lupta împotriva sărăciei, acumularea problemelor în anumite teritorii și grupuri sociale reprezintă un fenomen care există de 20 de ani deja E vorba de diferența între venituri și polarizare uh, înspre extreme nu sunt fenomene caracteristice crizei, ci există de mai multă vreme. Sunt o consecință directă a apariției economiei cunoștințelor, cunoș- eh, cunoașterii și a globalizării și se explică din două motive. Multe locuri de muncă sunt de proastă calitate în sectorul terțiar, e vorba eh, de locuri de muncă prost plătite sau de eh, cu timp parțial sau pe durată prea scurtă. În plus, valoarea adăugată socială nu este în favoarea lucrătorilor lor și locurilor de muncă, există o concentrare a valorii adăugate în anumite sectoare terțiare, mai ales în sectorul financiar. Iată, altă problemă structurală. Nu uh, se dorează doar crizei. Și deci măsurile pe care le vom lua trebuie să ținem cont de acest aspect, să nu uităm de, să, să discutăm, să vedem, să rediscutăm modul în care sunt distribuite veniturile acum în epoca mondializării, în epoca globalizării și um, a um, sectorului terțiar. Comitetul Regiunilor tocmai asta dorește, să abordeze aceste reforme structurale pentru a încerca um, să influențeze modelul nostru de dezvoltare pentru ca acesta să fie mai durabil și să, și să permită mai bună coeziune. Acesta este obiectivul Uniunii Europene prin strategia 2020, dar trebuie să fie mai ales obiectivul colectivităților noastre teritoriale, pentru că la acest nivel uh, putem să găsim răspunsuri concrete la problemele pe care vor fi, discu- care vor fi discutate și aici la Agora într-un mod foarte interesant. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru invitație. Merci, Mercedes. Mulțumesc, Mercedes. Dragi colegi, dragi prieteni, s-a încheiat plenarea noastră din această dimineață. Vă invit la prânz. La primul etaj din această clădire ne reîntâlnim la două jumătate după masă pentru munca în ateliere. Domnul Michael McKay, am aici un formular pe numele dânsului. De fapt, și-a uitat formularul de înscriere. Foarte bine. Atunci, încă o dată mulțumesc și poftă bună!